Okay, everybody, we... Bună dimineața tuturor! Uh, dorim să utilizăm tot timpul avut la dispoziție în această dimineață, deci voi începe imediat cu punctul numărul 10 de pe ordinea de zi. Uh, urez bun venit din clasa domnului Mario Draghi în fața comisiei noastre. Data asta este în calitate de reprezentant al Comitetului European pentru Risc Sistemic, ESRB, și uh, care a emis un raport anual și după câteva cuvinte de introducere din partea lui Mario vom avea, ca de obicei, un schimb de opinii. Reamintesc tuturor că se află astăzi aici în calitatea sa de președinte al ESRB, Comitetul European pentru Risc Sistemic. Deci vă rugăm să uh, vă referiți întrebările la probleme legate de Comitetul European pentru Risc Sistemic și nu la Banca Centrală Europeană. Um, e practic și la cererea noastră că s-a produs această separare în raportare între rolul uh, BCE și rolul ESRB. Deci mulțumim uh, și Mario, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului European. Îmi face mare plăcere să apar în fața comisiei dumneavoastră astăzi pentru a prezenta primul raport anual asupra activităților Comitetul European pentru Risc Sistemic, ESRB. Aveți uh, fiecare câte o copie a acestui raport și este, va fi dat publicității chiar astăzi. În remarcele mele de azi nu voi mai repeta conținutul raportului, ci mă voi concentra pe trei domenii cheie ale activității ESRB uh, din cursul anului trecut și se pare că și pe viitor uh, vor fi principalele sale uh, domenii de activitate. E vorba de, în primul rând, evaluarea riscurilor sistemice, în al doilea rând, înființarea unui cadru uh, sănătos macroprudențial în Uniunea Europeană și, în al treilea rând, evoluții structurale pe termen mediu în sistemul financiar UE acum mai puțin de un an, ESRB a avertizat că există un risc sistemic la adresa uh, sistemului financiar uh, al Uniunii Europene. A fost uh, la începutul anului o perioadă de stabilizare, dar uh, mai recent uh, au existat din nou uh, tendințe de volatilitate și nesiguranță, dar totuși nu, în acelea, nu la aceleași niveluri din noiembrie 2011. Totuși rămân încă provocări importante. Cred eu că acestea includ uh, limitarea contagiunii între statele membre uh, ale Uniunii Europene și promovarea unei strategii macroeconomice care împreună cu consolidarea fiscală susține creșterea și consolidează competitivitatea și ajustările necesare pentru aceasta ca să eliminăm uh, dezechilibrele economice din Uniunea Europeană. Acum, noi trebuie să ne ocupăm de aceste provocări, să le rezolvăm într-un mod decisiv și durabil. Doar astfel uh, vor putea avea succes măsurile pentru a avea un sistem financiar mai rezistent și capabil, ă, pe bază durabilă, să furnizeze serviciile financiare necesare pentru a susține activitățile economice. Dintr-un ă, punct de vedere macroprudențial, aceste măsuri ar include implementarea unor mecanisme credibile pentru recapitalizarea și restructurarea băncilor acolo unde va fi nevoie, și ă, îmbunătățirea supravegherii bancare și rezolvării problemelor la nivel european. În trecut, ESRB a subliniat nevoia ca toate autoritățile naționale și europene să acționeze la unison și în mod rapid, cu ambiție și angajate pentru a salvgarda stabilitatea financiară. Astăzi repet acest apel, eh, dar recunosc că s-au și făcut eforturi consistente până acum în uh, contextul uh, mai larg, economic și financiar, sistemul financiar continuă să se confrunte cu provocarea ajustării pentru a elimina dezechilibrele acumulate în trecut. Pentru bănci s-au făcut deja anumite progrese Însă, sigur că mai sunt multe de făcut. Pentru, pentru alte sectoare financiare e important care reformele internaționale și la nivelul Uniunii Europene, care își doresc să le îmbunătățească rezistența, să fie puse în aplicare pe deplin și uh, mă voi întoarce ulterior la această chestiune. ESRB este preocupat de două aspecte ale ajustării bancare. În primul rând, uh, ar trebui ajustarea făcută într-un mod ordonat ca să susțină creșterea economică în măsura necesară, dar fără a exacerba fragilitatea piețelor și poziția ă, celorlalți actori din sectorul financiar. În al doilea rând, gradul de ajustare planificat de sectorul bancar din Uniunea Europeană în următorii ani trebuie să fie suficient pentru a restaura încrederea în ă, soliditatea bilanțelor banca- bancare bilanțelor bancare. În ce privește primul punct, date oficiale și sondaje din multe state europene indică o, un anumit grad de stabilizare în condițiile financiare în prima parte a acestui an. Cu toate acestea, recentele tur- turbulențe uh, ne arată că încă mai există incertitudine în ce privește condițiile financiare pentru că ele sunt legate de sănătatea bilanțurilor bancare din Uniunea Europeană și de uh, conexiunile directe sau indirecte între acele bilanțuri și vulnerabilitățile la nivel statal. Uh, o evaluare sistemică a fezabilității și naturii uh, ajustării la nivel bancar și al sistemului financiar e uh, foarte importantă. Astfel, ESRB a făcut apel la partenerii săi din uh, sistemul european de supraveghere financiară și anume autoritățile de supraveghere la nivel național și european să colecteze în mod constant informații detaliate și ex ante din partea băncilor și altor actori implicați din sistem și să raporteze aceste date către ESRB. Consiliul General va uh, trece în revistă ultimele evoluții și implicațiile acestora la întâlnirea sa din luna iunie. Acum dați-mi voie să mă refer la activitatea noastră pentru a stabili un cadru capabil să rezolve deficiențele cadrului dinainte de criză pentru a preveni și a uh, atenua riscurile sistemice din Uniunea Europeană. Lansarea SRB a fost uh, un prim și necesar pas în acest sens, însă este vital să dezvoltăm un cadru macroprudențial sănătos și uh, general pentru uh, Uniunea Europeană în ansamblu și la nivelul statelor membre. După cum se indică în raportul anual, aceasta a fost una din prioritățile ESRB încă de la înființarea sa. În primul rând, pentru a crea o bază solidă pentru acțiuni de prevenire a riscului sistemic, e esențial să dezvoltăm mandate și instrumente macroprudențiale în recomandarea sa dată publicității în luna ianuarie, ESRB a subliniat nevoia de a exista niște mandate foarte bine definite pentru macroprudențiale ca autoritățile naționale să acționeze atât din proprie inițiativă cât și ca reacție la uh, recomandările SRB conform cu datoria SRB, să și acționeze, nu doar să uh, facă recomandări. Primele rapoarte din statele membre care le evidențiază progresele până acum sunt așteptate la sfârșitul lunii iunie uh, în conformitate cu mecanismul ESRB uh, îndeplinește sau explică o lecție foarte importantă din trecut e că mandatele de stabilitate financiară sau sistemică trebuie să fie însoțite și de uh, instrumentele necesare pentru a putea acționa. Autoritățile macroprudențiale vor trebui să fie echipate cu instrumente de politică eficiente pentru a avea o reacție uh, de prevenire uh, în fața unor riscuri sistemice complexe și schimbătoare. SRB lucrează la ora actuală la identificarea unui set minim de instrumente necesar pentru a avea aceste politici macroprudențiale în întreaga Uniune Europeană. În al doilea rând, e foarte important să ne asigurăm că problemele macroprudențiale sunt uh, luate în considerare atunci când se elaborează legislația UE pentru sectorul financiar, dat fiind impactul pe care asemenea uh, reglementări le poate avea asupra stimulentelor din sistemul financiar. În acest sens aș dori să mă refer la un număr de uh, legi comunitare importante pe care SRB le-a monitorizat. În primul rând, un proiect de directivă și de regulament privitor la cerințele de capital pentru instituțiile de credit, așa numitul CRD-CRR. În al doilea rând, propunerea uh, pentru un regulament al instrumentelor derivate uh, over the counter, așa numite, uh, contrapartidele centrale și registrele comerciale, așa numitul EMIR, și în al treilea rând, eh, partea a propunerii pentru directiva Omnibus 2 ce privește eh, reglementarea sectorului asigurărilor. În ce privește CRD, CRR, salut eh, recentele progrese înfăptuite de Comisia, Comisia dumneavoastră, cât și de Consiliul European, în legătură cu propunerile înaintate de comisie cu mai puțin de un an în urmă. Munca dumneavoastră împreună cu cea a Consiliului înseamnă că avem o bază promițătoare pentru înființarea unor instrumente importante macroprudențiale pentru a uh, soluționa riscurile sistemice din sectorul bancar. pentru a vă ajuta în munca dumneavoastră pentru, PCRD, CRR, SRB a, uh, a, v-a adresat o scrisoare în martie subliniind un număr de principii macroprudențiale. Vă rog să țineți cont de aceste principii ca să vă asigurați că autoritățile macroprudențiale, atât la nivel european cât și național, sunt echipate cu un set flexibil de instrumente politice și au uh, mandatul de a acționa de vreme și eficient pentru a împiedica apariția unor riscuri sistemice pe viitor. Sigur că capacitatea de a avea politici macroprudențiale înseamnă și o coordonare eficientă ca un mijloc de salvgardare în, împotriva unor uh, externalități potențiale negative sau consecințe nedorite. SRB e gata să joace un rol central în acest sens și lucrează la înființarea unui cadru general pentru coordonarea unor politici naționale macroprudențiale acolo unde asemenea politici pot da naștere la efecte nedorite materiale uh, transfrontaliere. Acordul pe EMIR a constituit de asemenea un important pas înainte în implementarea lecțiilor pe care le-am tras din urma crizei și include un număr de elemente utile pentru a salvaguarda stabilitatea financiară în UE. SRB a început pregătirile pentru a-și înfăptui misiunile în uh, cadrul EMIR. Din uh, punct de vedere macroprudențial, cu toate acestea, uh, trebuie să spun că, din punctul nostru de vedere, EMIR nu se ocupă cu uh, probleme legate de posibilele efecte prociclice um, legate de eligibilitatea colateralelor și cerințelor pentru tranzacțiile care uh, fac subiectul unei compensări eh, centrale în contrapartidă. SRB continuă să se gândească cum și când ar putea fi aplicate aceste cerințe colaterale ca instrument macroprudențial. Nou cadru de reglementare pentru activitățile de asigurare este finalizat la ora actuală. Unele aspecte importante ale acestui cadru, cum ar fi cele legate de garanțiile pe termen lung, Uh, sunt discutate, vor fi discutate, de fapt, în uh, următoarele zile, ca parte a discuțiilor din uh, trilogul Omnibus 2, în care Comisia dumneavoastră este foarte activă. E, serbe e conștient că multe din problemele care se vor discuta sunt relevante și din punct de vedere macroprudențial, mai ales noul cadru de uh, reglementare, așa numitul Solvency 2, Solvența 2, ar putea amplifica caracterul prociclic al uh, balanței uh, asiguratorilor și mai ales nivelul de capital. Asta a fost recunoscut chiar de legiuitor, care se gândește la anumite instrumente politice, inclusiv unele de natură macroprudențială, ca să atenueze factorul prociclic și alți factori. E foarte important ca asemenea instrumente să poată exista pentru a avea, cu un obiectiv foarte clar și credibil și uh, să se țină cont de interacțiunea lor pentru a ne asigura că folosirea lor are și efectul scontat. În final aș dori să uh, subliniez anumite evoluții pe termen mediu și structurale pe care SRB le examinează la ora actuală pentru a înțelege mai bine implicațiile lor în ce privește riscul sistemic și pentru a identifica uh, reacții politice corespunzătoare pentru a avea un sistem financiar mai rezistent. SRB este foarte atent la aspectele structurale ale atât sectorului bancar tradițional, cât și așa numitului sistem bancar paralel. Înainte de a face niște comentarii în legătură cu evoluțiile din acest sector, aș spune câteva cuvinte în legătură cu întregul sistem financiar, care acum trece printr-o reformă la nivel de regulament în toate segmentele sale. Un uh, scop important al acestor reforme este să ne asigurăm că există o furnizare uh, durabilă a serviciilor financiare din partea sistemului către restul economiei. În Europa, sectorul financiar în mod tradițional a fost concentrat uh, în jurul băncilor. Totuși, unele activități ar putea să se deplaseze la alte părți mai puțin reglementate ale sistemului în anii următori. Poate ca o consecință directă a actualei crize sau ca rezultat al uh, transformării standardelor pentru activități uh, și entități reglementate. Uh, asemenea, dezvoltări și evoluții în principiu pot fi benefice pentru sistem, însă ele trebuie monitorizate îndeaproape pentru a limita aparența, mă scuzați, apariția noi puncte vulnerabile, de exemplu cele care pot apare, apărea din arbitrajul reglementare. Um, și transformările sale. În ce privește sectorul bancar, apariția crizei financiare a subliniat că există defecte în uh, um, finanțarea băncilor. Există ajustarea la care m-am referit eu și aceasta implică o tranziție spre niște structuri de finanțare mai durabile. Totuși, capacitatea băncilor de a face această ajustare a fost uh, uh, afectată de condițiile în piețele de creditare interbancare și nesecurizate în Europa, astfel încât uh, băncile au recurs din ce în ce mai mult la, uh, niște, la piețele uh, financiare securizate și inovative. Noi analizăm aceste transformări din perspectivă macroprudențială ca să ne asigurăm că niște consecințe nedorite sau noi vulnerabilități sistemice asociate cu acest comportament nu vor trece neobservate. Uh, faptul că Băncile apelează din ce în ce mai mult la finanțare securizată, naște întrebări în legătură cu măsura în care uh, activele băncilor devin neîmpovărate. Pentru că există riscul ca niște uh, sume insuficiente sau, mă rog, volume insuficiente de active în viitor ar reduce stabilitatea uh, finanțării în sistem și ar uh, consolida, practic, lipsa accesului la piețele private nesecurizate. Sigur, există uh, schimburi de lichidități între bănci și alte părți ale sistemului financiar și asemenea surse inovatoare de finanțare ar putea avea implicații la nivelul de interconectare în sistem, cât și asupra durabilității finanțării în perioada de criză. Uh, întorcându-mă la sistemul uh, bancar paralel, instabilitățile care pot apărea dintr-un sistem foarte interconectat au fost scoase la lumină de criza financiară activitățile bancare paralele au, fost, au contribuit foarte mult la această interconectare, mai ales eh, date fiind eh, conexiunile dintre sectorul bancar normal și eh, lanțurile complexe și opace de intermediare financiară care au apărut în sistem. De asemenea, în mod direct și indirect, au ajutat la facilitarea creșterilor de lipsă de creditare substanțiale în anumite economii ca, după cum e indicat în raportul anual, ESRB a început deja activitatea în această zonă. De exemplu, prin identificarea și evaluarea unor uh, potențiale riscuri sistemice asociate cu uh, piețele financiare uh, europene și vom publica în curând un raport. Finalizăm de asemenea un răspuns uh, la consultarea lansată de Comisia Europeană cu uh, Cartea sa verde privitare la sistemul bancar paralel, publicată la începutul acestui an. Uh, în ce privește viitorul din perspectivă politică, uh, măsuri pentru a rezolva riscurile de sistem asociate cu sistemul bancar paralel vor trebui să fie uh, gândite în legătură cu riscurile specifice ale activităților din sistemul bancar paralel. E important ca o concentrare orizontală să se uh, sau accentul orizontal să fie pus pe natura economică a activităților financiare și ca, să ne asigurăm că aceste activități din cadrul sistemului și uh, care implică multe riscuri uh, să îndeplinească cerințele prudențiale, nu contează de cine sunt înfăptuite. Și va fi important de asemenea să ne asigurăm că există o coerență globală și de aceea uh, punerea în aplicare uh, coerentă în Uniunea Europeană a inițiativelor politice convenite la nivel internațional, mai ales cele care vor fi anunțate de uh, ESRB, sunt foarte importante. Aici noi suntem gata să conlucrăm cu actorii relevanți internațional și la nivel european. Și acum, uh, în încheiere, a subliniat faptul că toate activitățile SRB pe care le-am prezentat acum uh, în fața dumneavoastră au fost înfăptuite cu implicarea deplină și cu susținerea tuturor uh, instituțiilor membre ale ESRB, mai ales Comitetul Științific de Consiliere și Comitetul Tehnic de Consiliere și în strânsă cooperare cu cele trei autorități europene de supraveghere și cu Comisia și suntem foarte recunoscători pentru această colaborare și sperăm că ea va continua și pe viitor. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru întrebări. <coughs> Thank you very much, uh, Mario. I'm... Mulțumim foarte mult, Mario. Sunt absolut convinsă că întrebările se vor axa pe cele mai recente evenimente te refereai la directiva privind cerințele de capital și dăm voie să-ți spun că în avizul său uh, Parlamentul a cerut o mulțime de uh, mecanisme sau a cerut instituirea unei serii întregi de mecanisme necesare din punctul nostru de vedere pentru înțelegerea și combaterea sistemului uh, paralel bancar. Știți prea bine că e important ca sistemul bancar paralel să fie retezat din rădăcină și știm prea bine că rădăcinile acestui tip de sistem uh, se regăsesc în sistemul tradițional bancar și tocmai de aceea e important să acționăm cât mai repede. Vom uh, asculta câte două întrebări și mai apoi îți vom da, îți vom da cuvântul Prima întrebare va fi adresată de Pablo și mai apoi Elisa și mai apoi tu vei avea posibilitatea de a răspunde. Pablo. Președinte Draghi, pe prezentare. Mulțumesc, Sharon. Domnule președinte Draghi, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit pentru prima dată în fața noastră. Ați venit aici pentru a ne prezenta un raport pe marginea acestui raport uh, anual. Știm cu toții că ne confruntăm cu o criză deosebit de importantă. Piețele sunt acum uh, în mod nejustificat uh, pedepsite. Iar, piețele pedepsesc țări care nu au nicio vină pentru criză. Există o situație volatilă. Din păcate, nu se justifică o situație în care criza și uh, șomajul în Spania atins la niveluri istorice, pe când guvernul s-a angajat pe calea consolidării fiscale și a respectării angajamentelor asumate și a înfăptuirii reformelor structurale. Dar măsurile de caracter fiscal adoptate la nivel uh, funcțional uh, se pare că nu contează și nu sunt suficiente pentru piețe și nu sunt suficiente pentru a putea garanta stabilitatea financiară și mai ales fără a dispune de resursele politice monetare. Mă întreb dacă piețele nu cumva pedepsesc lipsa de acțiune și de angajament în zona euro, în, a, care nu și poate apăra moneda și nu și poate apăra statele membre. Și mă întreb dacă această lipsă de acțiune contribuie la o creștere a riscului sistemic. Avem experiența că de când a existat acest angajament în situații de urgență, ca de exemplu atunci când a acționat Banca Centrală Europeană, s-a reușit stabilizarea piețelor și s-a reușit reducerea riscului sistemic. Domnule Draghi, vă întreb ce se poate face mai mult pentru a garanta stabilitatea financiară și ce uh, măsuri adiționale concrete s-ar trebui, uh, lua, ar trebui să fie luate din partea instituțiilor financiare ale, ale UE pentru a garanta stabilitatea zonei euro. Mulțumesc. Right. Um, I think we've got a big problem. Avem o mare problemă. Avem 11 întrebări și doar 30 de minute la dispoziție. Deci, prin urmare, trei întrebări vom cupla și mai apoi primim răspunsurile. Deci Elisa și apoi Wolf. Elisa, ai cuvântul. Vă mulțumesc, domnule Draghi, pentru că ați venit în fața comisiei noastre. sunteți responsabil, chiar președinte al SRB. Și eu mă întreb care este situația riscului la nivel european. Datoriile de stat și datoriile acumulate de bănci sunt cea mai mare problemă cu care ne confruntăm și relația dintre aceste două tipuri de datorii nu, nu s-a simplificat, ci din potrivă s-a complicat uh, pe parcursul crizei. Cum considerați că ar trebui să fie organizate noile mecanisme europene astfel încât ele să ne protejeze într-adevăr de datoriile, de efectele negative ale datoriilor uh, de stat și a datoriilor uh, bancare? Uh, Uh, cum ar putea aceste mecanisme să asigure uh, eliminarea pericolului de contagiune? Care considerați că este rolul BCE și rolul mecanismului de stabilizare? E clar că criza trebuie să fie eliminată la nivel european. Asta în primul rând. În al doilea rând, care este părerea dumneavoastră cu privire la responsabilitățile pe care vi le-ați asumat în ceea ce privește supravegherea? Wolf, Vă mulțumesc foarte mult! Două întrebări. SRB are rolul de a analiza riscurile, riscurile și de a da recomandări. Acum în Spania sistemul bancar este în pericol. Care sunt recomandările pe care le-ați făcut deja Spaniei pentru ca aceste probleme să fie eliminate? Asta în primul rând. În al doilea rând, în uh, Financial Times de curând se spunea că dacă nu poate exista o uniune a transferurilor, o uniune europeană a transferurilor, atunci măcar o uniune bancară să existe. Această propunere a fost preluată de către Barroso și aș vrea să vă întreb dacă considerați dumneavoastră că această premisă este într-adevăr una potrivită pentru a um, îngrădi riscurile sistemice. Doamna președinte. Vă mulțumesc. Vedeți că vă considerăm a fi capabili să răspundeți la absolut toate întrebările. De fapt, absolut toate aspectele influențează riscurile sistemice, nu-i așa? Prin urmare, vă dau cuvântul pentru a ne oferi răspunsuri. Dacă îmi permiteți, voi da un răspuns uh, pentru toate cele trei întrebări. Și uh, Asta deoarece fiecare din, sau toate aceste trei întrebări sunt uh, interconectate. Haideți să, să un fel de imagine de ansamblu. Criza financiară care a început cu patru ani și jumătate în urmă a schimbat percepția pe care o avem asupra riscului și a schimbat-o într-o manieră substanțială. A, în momentul de față, într-o manieră dramatică, ne temem pur și simplu de, de riscuri. Totul a început cu uh, bănci și cu sistemul bancar. gradul de îndatorare care până în momentul respectiv fusese considerat a fi uh, echilibrat, iată s-a dovedit a fi neechil- neechilibrat dintr-o dată. Ca urmare, a, a, ca urmare a acestei constatări s-a trecut la o primă etapă a renaționalizării. Re, uh, Mai apoi accentul a început să cadă asupra datoriilor de stat. Datorii de stat care până în momentul uh, respectiv fuseseră considerate a fi uh, sustenabile. Ei bine, dintr-o dată, aceste datorii acumulate de către statele membre nu au mai fost considerate a fi sustenabile și piețele au cerut ca ele să fie restrânse, dar într-o perioadă extraordinar de, de scurtă. Prin urmare, uh, piețele au cerut guvernelor să acționeze într-o manieră dramatică, rapidă. Ei bine, același lu- lucru se întâmplă acum și cu configurația zonei euro. Acea acel model al zonei euro care timp de vreo 10 ani de zi, zile a fost considerat a fi sustenabil, poate nu neapărat pe bună dreptate, se dovedește acum a fi nesustenabil în cazul în care nu se iau măsurile necesare. Deci, iată, acesta este fundalul pe care, pe baza căruia trebuie să evaluăm situația actuală. Ei bine, în contextul acestei situații trebuie să ne întrebăm ce ar putea face BCE se pune întrebarea dacă BCE poate să acopere uh, lipsa de acțiune a guvernelor pe plan fiscal. Ei bine, răspunsul este nu, nici pe departe. Aceste acțiuni nu țin de mandatul BCE. Pe de altă parte, uh, pe frontul, frontul structural, BCE poate elimina deficitele politicilor naționale? Nu, nici pe departe, pentru că, din nou, mandatul BCE nu are nimic de a face cu politica monetară. Uh, și acum mă apropiu de final. BCE oare poate acoperi uh, lipsa unei guvernanțe uh, uh, europene? Nu. Din nou, răspunsul este nu. Și iată, să punem întrebarea ce putem face noi de acum înainte. Am, am tot spus uh, asta în cadrul Parlamentului European, și anume că pe viitor, și într-un viitor scurt, bineînțeles, uh, conducătorii europeni trebuie să decidă care este imaginea pe care și-o doresc pentru uh, moneda unică. De asemenea, liderii trebuie să decidă ce vor să devină peste câțiva ani Uniunea Europeană. Cu cât mai repede aceste decizii au fost luate, cu atât va fi mai bine. Cu toții vă amintiți de cum s-a ajuns la Uniunea uh, Monetară. Știți prea bine că a existat în 88 un prim raport care a stabilit uh, calea obiectivul și condițiile care trebuie să fie îndeplinite. Ei bine, același proces trebuie să fie demarat în momentul de față. Trebuie să se stabilească un obiectiv și, de asemenea, măsurile necesare pentru atingerea respectivului obiectiv. Acest lucru este foarte important din multe puncte de vedere. De ce spun asta? Pentru că în multe dintre guvernele naționale acum ne dăm seama că uh, politicile sunt uh, determinate într-o mare măsură de pericolele constante cu care sunt uh, cu care se confruntă Uh, guvernele. Guvernele sunt într-o situație dificilă și uh, li se cere să acționeze cât mai repede, chiar dacă, uh, bineînțeles, situația este una dificilă. Dar important în acest tip de context este ca guvernele naționale să aibă o imagine, un obiectiv. Deci acest obiectiv bine cristalizat este important pe, și va duce practic la scăderea riscului în sistem și de asemenea la calmarea piețelor. Pot cita un precedent istoric în, în acest sens. Știți prea bine, vă amintiți prea bine că am avut această cale de urmat uh, stabilită în 98 și dintr-o dată în 92 am avut referendumul danez care punea sub semnul întrebării tocmai această cale care fusese decisă pentru atingerea obiectivului de creere a Uniunii Monetare. Dintr-o dată uh, ratele dobânzilor au crescut din uh, în 92 și au rămas la niveluri înalte până în momentul în care lucrurile s-au mai calmat. Ei bine, ne aflăm într-o situație similară acum și uh, tocmai de aceea trebuie să reacționăm făcând ceea ce am spus mai devreme. Deci viziunea este cât se poate de importantă și uh, al doilea lucru foarte important este maniera în care se cristalizează acest obiectiv și ce putem noi face uh, cel puțin din punctul meu de vedere. Nu, nu cred că putem uh, neapărat să uh, creăm o uniune bancară europeană. S-ar putea crea ceva uh, care să se sprijine pe trei Uh, piloni, garantarea depozitelor, uh, mai apoi un al doilea, uh, doilea pilon, fondul de rezolvare, fondul care are drept obiectiv finanțarea practic a băncilor importante din punct de vedere sistemic și mai apoi mecanismul de supraveghere, al treilea pilon. În ceea ce privește pilonul 2, odată ce băncile sistemice au fost salvate, Uh, acestea trebuie să fie ajutate să își demareze în continuare toate acele activități necesare pentru binele întregului sistem. Spre exemplu, plățile. Sistem, uh, băncile importante din punct de vedere sistemice trebuie să fie ajutate a uh, opera acele plăți uh, care sunt atât de importante pentru, pentru economie. Deci aceste trei piloane, acești trei piloni, îmi cer scuze, ar putea să fie într-adevăr puse în aplicare sau create, nu neapărat în Uniunea Monetare, Uniunea Bancară Europeană. Wolf, știu că vrei să pui o întrebare suplimentară. Wolf Klintz, când spuneți european, vor, vă referiți la zona euro sau la Uniunea Europeană? Domnul Draghi. Acestea sunt probleme ale Uniunii Monetare, acestea sunt probleme ale monedei unică, unice, nu sunt probleme ale Uniunii Europene. Doamna președinte, mă mulțumesc Trebuie să vă atrag atenția asupra raportului Ferrera, care a fost creat de această comisie în urmă cu 2 ani de zile. În acest raport uh, prezentam ideile noastre cu privire la constituirea acestui uh, fond de de a băncilor sistemice și cred că pe aceste idei ale noastre v-ați putea baza. Urmează Ep, domnul Epping, domnul Gicolt și doamna Matias ai cuvântul. The Dacia Mulțumesc. Dacia Deutsche Holding este ultimul ultima entitate rămasă. S-au pierdut 11,6 miliarde de euro anul trecut și banca a devenit nesustenabilă. Unii spun că la un moment dat până și Banca Centrală Europeană va ajunge în aceeași situație. Uh, Uh, în conformitate cu Banca Națională a Belgiei, există o probabilitate foarte mare ca o recapitalizare a Dexia să uh, fie inevitabilă și că ar trebui făcută cât mai repede. Și întrebarea mea este, recapitalizarea Dexia este necesară, având în vedere greutatea sa sistemică? A doua întrebare este, uh, S-a redus și uh, s-a decis și reducerea cu 1,4 miliarde uh, a capitalului pentru a evita în mod temporar recapitalizarea. Și ce părere aveți dumneavoastră despre asemenea practici? Mulțumesc! Mulțumesc, Mario, pentru că ești uh, cu noi aici, spune domnul Gigold. Este important și ca raportor al pachetului de supraveghere, este important să avem aici uh, primul raport anual. M-am uitat uh, foarte repede pe ce ai făcut tu și trebuie să spun că în practica de zi cu zi am avut foarte multă experiență bună. atunci când uh, m-am lovit de uh, Consiliul pentru Risc Sistemic și vă mulțumesc pentru asta. Ați venit cu niște argumente foarte bune în timpul procesului legislativ, cum ar fi Omnibus, uh, sau um, împrumuturile în um, valută străină și aceste lucruri sunt salutare, dar în același timp cred că raportul anual ați pierdut un prilej de a avea o viziune completă asupra stării stabilității financiare și a riscurilor sistemice macroeconomice. Deci acest raport este mai degrabă un raport a ceea ce ați făcut dumneavoastră, dar nu profită de ocazie pentru a avea o viziune clară asupra stării de lucruri. Vreau să vă întreb dacă veți schimba acest lucru și dacă anul viitor veți avea o viziune mai completă. Poate până atunci puteți să veniți și cu un alt raport. Și acum o întrebare scurtă și concretă în ceea ce privește banchia. Dacă vedem uh, situația din decembrie anul trecut, S-a spus că va exista o necesitate de uh, recapitalizare de 1,3 miliarde de euro. Dar acum vedem că aceasta a crescut la 19 miliarde, deci uh, în, până acum s-au alocat deja 4,5 miliarde. Deci asta arată o problemă de calitate și vreau să știu ce recomandă Consiliul pentru a evita repetarea asemen- unor asemenea situații. Pentru că trebuie să avem uh, cifre foarte exacte pe întrebări sistemice atât de importante. Mulțumesc. Doamna Matias. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, mulțumesc, domnule Draghi, pentru că ați venit încă o dată printre noi. Uh, Riscul sistemic nu poate să fie disociat de întrebările care au fost deja puse. Eu aș pune alte întrebări. Îmi pare rău dacă uneori uh, am tot vorbit despre Banca Centrală Europeană, pentru că nu putem face această disociere între cele două. Situația în care suntem acum în zona euro ne arată foarte clar că sistemul financiar, sistemele financiare sunt legate de situația diverselor economii din spațiul european. Fie găsim o soluție la nivel european, fie pe termen foarte scurt va trebui să facem față unei restructurări a datoriilor publice. Am vorbit despre economiile periferice, am vorbit despre banchia și acum vorbim despre datorii structurale. Trebuie să vedem dacă recapitalizarea și dacă această recapitalizare în Spania va ajuta Spania să uh, scape de o criză sistemică. Băncile din zona euro, în momentul de față, amestecă lucrurile active, pasive, naționale și vreau să vă pun mai multe întrebări. Prima întrebare legată de solvabilitatea băncilor din fiecare țară. Cum am putea să ducem această uh, politică de capitalizare astfel încât ea să fie utilă? A doua întrebare. Bineînțeles, statele membre trebuie să acționeze. Trebuie să avem o mișcare centrifugă în acest uh, sens Trebuie să vă întrerupeți foarte curând. Bun, deci întrebarea este următoarea. Este posibil să avem planuri naționale ca să ieșim din criză și în același timp este posibil să avem o bancă centrală care să continue să controleze uh, moneda europeană. Din păcate, nu mai am timp să mai continu. Doamna președinte, mulțumesc. Trebuie să vă reamintesc că este un moment pentru întrebări, nu discursuri. Mario, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, vă felicit pe dumneavoastră și pe comisie pentru că ați spus ceea ce am, adică am spus și eu acum doi ani. Cred că, în mod colectiv, suntem cu toții răspunzători că nu v-am ascultat la timp. Prima întrebare este legată de recapitalizarea Dexia. Răspunsul specific este că aceasta ține de uh, super, Autoritatea Națională de Supraveghere. Dar, în general, exemplele Banchia și Dexia arată că de câte ori ne confruntăm cu o necesitate dramatică de a recapitaliza, dacă ne uităm înapoi în timp, reacția guvernelor individuale uh, și a autorităților naționale de supraveghere este în primul rând să spună, să subestimeze importanța problemei, apoi să vină cu o primă evaluare, a doua evaluare, a treia, a patra și cred că asta s-a întâmplat pretutindeni. Dacă ne uităm la toate țările, toate au făcut exact același lucru și Asta este cea mai proastă modalitate de a rezolva problema, pentru că, până la urmă, toată lumea ajunge să facă ceea ce trebuie dar cu cel mai mare cost posibil. Rog toate guvernele să țină minte acest lucru, că este mai bine să faci mai multe de la bun început, deci să faci excese la bun început, decât să greșești prin a spune prea puțină. Atunci când vorbim despre recapitalizarea băncilor, este mai bine să greșim oferind mai mult și să avem mai multă transparență decât să nu avem deloc și să ne trezim că trebuie să aplicăm o metodă foarte dureroasă. În ceea ce privește a doua întrebare, bineînțeles putem avea un raport interimar în ceea ce privește stabilitatea financiară în zona euro, Motivul pentru care acest raport a fost conceput în acest mod este că se concentrează pe activitatea SSRB pentru a avea niște elemente specifice pe domenii specifice. Deci nu este o evaluare a întregii situații din zona euro. Dar putem prelua această sugestie pe care ne-ați făcut-o. Mulțumesc! În ceea ce privește întrebarea legată de Banchia, încă un exemplu a ceea care ilustrează ce spuneam mai devreme. Cu siguranță ar trebui să dramatizăm mai mult la început, dar învățămintele pe care le-am tras eu uh, este că o centralizare, că este nevoie de o centralizare mai mare a autorității de supraveghere, în special pentru grupurile mari, sistemice. Sistemic nu înseamnă numai transnațional și grupuri transnaționale, pentru că așa cum am văzut cu Banchea, Banchea nu este transnațională, dar este sistemică. Asta, astea sunt învățămintele pe care le trag. Ultima întrebare. Dacă am înțeles bine, se leagă de ce ar putea să facă Banca Centrală Europeană pentru a ușura această criză bancară. Eu cred că până acum am făcut foarte multe lucruri într-o perioadă foarte scurtă. Am tăiat ratele dobânzilor de două ori, am uh, crescut uh, cerințele de capital, am uh, stabilit niște credite în dolari printr-un acord cu Fedul din Statele Unite. Uh, și am avut ocazia să discut uh, despre toate acestea cu Comisia la momentul respectiv. Apoi am uh, extins criteriile de eligibilitate pentru pentru colaterale atât pe, care să includă uh, și băncile mici și medii. Și o problemă pe care uh, băncile au avut-o în mod dramatic la finalul anului trecut este lipsa de finanțare. E acest lucru suficient pentru ca băncile să decide să ofere din nou credite? Nu, pentru că mai există două obstacole în cadrul um, fluxurilor de capital. În primul rând, aversiunea față de risc. Deci băncile nu mai oferă credite. Bine, condițiile de oferire a împrumuturilor s-au îmbunătățit puțin de, anul, de luna trecută, dar condițiile pentru de, fluxurile de uh, împrumuturi sunt uh, scăzute în toate țările pentru că băncile au aversiune față de risc. Al doilea motiv este lipsa de capital și Banca Centrală Europeană nu poate face față celor două situații. Aversiunea față de risc ne-am ocupat de ea într-o oarecare măsură, în măsura în care ea este legată de lipsa de, finan- de fonduri. Dar nu putem face mare lucru în ceea ce privește celelalte două motive – Mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc că ați spus că ar trebui să, ascultăm parla- să ascultați Parlamentul când spunem și noi câte ceva. Poate ar fi bine să vă uceți și la Consiliu și la Comisie și să le repetați acest lucru în numeroasele procese, uh, dialoguri tripartite pe care le avem. Și aș dori să subliniez încă o dată ceea ce ați spus uh, legat de transparență. Pentru că și acest lucru ar, fi, ar putea fi preluat în mai multe state membre. Următoarele trei întrebări vor fi de la Marta Andreas și uh, urmează Marta. Mulțumesc, doamne, doamne președinte. Prima întrebare este care este utilizarea, care este rostul care este rostul, mă scuzați, acestui uh, test de stres bancar? Pentru că anul trecut am uh, avut acest uh, test și nu am identificat și nu am prevenit cazuri precum Banchia. Și atunci la ce ne-am putea aștepta pe viitor? A doua întrebare. Băncile spaniole arată că au probleme în urma spargerii uh, bulei imobiliare și acum Banchia este, are nevoie de 19 miliarde. De ce să nu eutanasiem aceste bănci care au luat uh, decizii greșite în trecut? Și de ce trebuie ca contribuabilii să plătească pentru deciziile greșite ale sectorului privat? Irlanda nu este un exemplu pe care ar trebui să-l urmăm, pentru că să-l respectăm, pentru că acolo oamenii plătesc o datorie privată transformată în datorie publică și acum uh, Irlanda este la aparatele de reanimare. Deci uh, aș vrea să îmi spuneți ce părere aveți. Mulțumesc. Alfredo Poloni. Mulțumesc, domnul, președinte. Domnule președinte Draghi, recentele tulburări financiare au evidențiat necesitatea de a limita impactul volatilității piețelor, inclusiv în referire cu, la titlurile de stat. Mă refer la comportamentul atât al băncilor cât și al investitorilor la nivel instituțional. În ce privește reglementarea prudențială, Uh, aceasta ar fi bună pentru a elimina, uh, ar fi bine să, pentru a elimina stimulentele, să, uh, să existe un acces la titlurile acestea, la obligațiuni în fază de turbulență și, domnule președinte Braghi, cum se poate avea, face pentru a avea mai multe, sti, mai multe stimulente sau măcar să nu dezavantajăm investițiile pe termen mediu și pe termen lung. Olin. Da, McCarthy. Domnule președinte, nu sunteți de acord cu marii economiști care spun că cele mai mari uh, riscuri pe termen scurt uh, sunt legate de oamenii care își retrag depozitele din uh, bănci. Avem 34 uh, de miliarde care au fost retrase din uh, Grecia în uh, martie 2003, 2003 Uh, Germania și Franța au crescut cu 6,3%, băncile din uh, Regatul Unit au beneficiat și ele. Care sunt instrumentele unui, unei scheme de garantare a depozitelor la nivel european, având în vedere că Italia nu are niciun fel de finanțare, iar Portugalia are doar 1,4 miliarde pentru un total de 67 de miliarde. Deci, ce protecție putem oferi uh, celor care își depun uh, banii în bănci și dacă acest risc nu este acoperit de fondul de garantare, cum putem să ne protejăm împotriva incapacității de plată? dacă avem un colaps al, la nivelul întregii Europe al sistemului bancar. Interesting things to uh, yeah. tackle there. Uh, deci aveți niște răspunsuri, niște întrebări foarte interesante aici. testul de stres va fi finalizat în eh, EBA va fi va fi finalizat eh, la sfârșitul lunii iulie în acest an. Și cred că acest lucru arată încă o dată că este nevoie de o colaborare mai puternică între autoritățile de supraveghere națională și mecanismele centrale de supraveghere. Dacă îmi dați voie, pot să vă spun că este nevoie de o centralizare mai mare a supravegherii. Cred că Banchia și alte cazuri similare arată acest lucru. Arată că este mai simplu, probabil, să gestionezi uh, comunicarea de uh, anumitor necesități de recapitalizare dacă decizia este uh, mai centralizată. Cred că acest lucru este lecția, este învăță, uh, sunt învățămintele pe care le trag de aici. A doua întrebare este foarte relevantă. De ce tot folosim banii contribuabililor pentru recapitalizarea băncilor? Și de ce umplem găurile lăsate de decizii nesănătoase luate de sectorul privat? Am văzut că regulamentul uh, prudențial pe, uh, pe SIF este foarte important. Deci ideea este să avem un sistem de evaluare a riscurilor sistemic cu două obiective. Deci, în primul rând, să nu mai folosim vreodată banii contribuabililor pentru a rezolva riscurile sistemice și pentru a ajuta entitățile sistemice. În al doilea rând, trebuie să ne asigurăm că nu vom mai avea uh, probleme în sistemul de plăți așa cum am avut după criza Lehman. Deci toate uh, ideile pe care le-am discutat și pe care și dumneavoastră, ca, în calitate de comisie, le-ați explorat în urmă cu doi ani, uh, oferă un răspuns la aceste două întrebări. Deci, uitându-ne spre viitor, răspunsul este tocmai să avem o centralizare mai mare a supravegherii bancare și să avem un fond comun de garantare a depozitelor. Dar foarte adesea, dacă ne uităm în urmă, vedem că băncile sunt eutanasiate, cum ați spus, și atunci intră în insolvabilitate dacă nu se folosesc uh, banii contribuabililor, se folosesc uh, atunci creditorii nu sunt plătiți. Deci banca intră în incapacitate de plată și am descoperit că dacă insolvabilitățile, falimentele nu sunt uh, Uh, rezolvate, nu sunt gestionate cu un criteriu de rezoluție, atunci devin sistemice, au tendința să se propage și atunci se, o criză locală, o criză bancară locală se transformă într-una sistemică. Cred că acesta a fost motivul principal pentru care guvernele naționale au ales această cale. Nu întotdeauna. Unele bănci au fost eutanasiate, dar Decizia pe care trebuie să o ia guvernul este dacă se va crea prin aceasta o criză sistemică sau nu. Și dacă nu, atunci o bună guvernanță eutanasiază băncile. Și uneori alți creditori nu ajung să fie plătiți. Trecem acum la a doua întrebare dacă există un regulament prudențial care ar putea să descrească volatilitatea pe piața obligațiunilor guvernamentale. Trebuie să fim conștienți de faptul că dacă pot să traduc această întrebare într-o măsură pe care am discutat-o, este dacă să um, avem pentru obligațiunile suverane să avem opțiune de fără risc. Cred că această opțiune trebuie explorată cu mare precauție, mai ales în ființarea, mai ales cu uh, stilul instituțional pe care îl avem în zona euro. Cred că întrebarea este ce anume a dus la o volatilitate atât de mare pe o piață care în mod tradițional era considerată cea mai sigură dintre toate activele posibile și aici ne întoarcem la motivele pe care vi le-am spus la început. Am avut criza fiscală, am avut criza structurală și acum avem o criză de guvernanță. Și acestea trei nu au fost percepute ca fiind critice înainte de criza financiară. Și acum au devenit critice și cred că acest lucru a crescut volatilitatea pe toate piețele, inclusiv pe cea a obligațiunilor suverane. La ultima întrebare, în ceea ce privește împrumuturile, granturile acordate băncilor. Banca Centrală Europeană va continua să uh, împrumute băncile solvabile. Și liniile de lichidități vor fi active pentru aceste bănci solvabile și pot să vă ofer chiar uh, niște noutăți în această privință. În urmă cu trei săptămâni am fost obligați să suspendăm patru bănci grecești din operațiunile noastre de uh, politică de monitorizare pentru că nu se calificau ca omologi adecvați, pentru că le lipsea capitalul recapitalizarea a avut acum loc și cele patru bănci grecești au fost readmise în uh, operațiunile de politică monetară. Deci, după cum vedeți, Banca Centrală Europeană acționează foarte rapid cu toate băncile solvabile. Mulțumesc! There was a question about the size. Există și problema, s-a mai pus și o întrebare în legătură cu dimensiunile acestor fonduri, spune doamna uh, McCarthy. Uh, în uh, comisia noastră vorbim mult, dar nu știm ce facem pentru oamenii care își pierd banii, care sunt supuși uh, riscului uh, unei scădere a valorii banilor lor. Nu știu dacă vorbim despre eurozonă, pentru că unii din acești bani uh, ies din eurozonă, nu sunt depozitați în zona euro. Uh, Domnul Draghi, da, vom uh, evita această situație. Banii deponenților vor fi protejați dacă noi vom uh, avea acest fond de garantare a depozitelor și atunci uh, oamenii vor fi protejați, economiile lor vor fi protejate, dar, în general, de fapt, nu cred că uh, deponenții și-au pierdut banii uh, în zona euro până acum din cauza situației evocate de dumneavoastră. Years ago, we need to look forward. Da, McCarthy, nu încă, dar problema este că se poate întâmpla. Domnul Draghi, da, bun, sunt de acord, dar vom acționa pentru a, ca să nu se întâmple. Eh, da, președinte, bun, iată ce conversație avem aici. Totuși mai avem două întrebări și apoi vom trece la vot eh, mai repede dacă toată lumea poate să eh, asculte ce se întreabă aici. Domnul Mendez, vă rog, văd că vorbiți, dar vă rog să ascultați ce vorbim noi aici și după aia vom trece la uh, vot. Doamna Endfeld și domnul Feiu, deci încă două întrebări. Mulțumesc foarte pe scurt Repet întrebarea pe care v-am adresat-o la dialogul de monitorizare când a spus că pot să vă răspund la această întrebare doar în calitate de reprezentant al ESRB. E vorba despre modul în care ați evaluat dumneavoastră problema uh, datoriei sectorului privat în sistemul ipotecar olandez. The Dutch mortgage Sistemul uh, de uh, ipoteci din uh, țările de jos. Și a doua întrebare, sunteți satisfăcut uh, aveți informații complete și fiabile, în primul rând, în legătură cu uh, problemele legate de pensii, obligațiile legate de pensii și, în al doilea rând, băncile care ar putea avea un impact sistemic, uh, fie ele europene, fie în afara Europei. Președinte, vă rog conversațiile să înceteze. Nu uh, continuăm până când nu se păstrează liniștea. Can conversations stop? I'll start naming and shaming. Haideți că voi uh, și da nume dacă continuați să vorbiți. Bine. Diogo Feio are cuvântul. Mulțumesc. Uh, mulțumesc, Sharon. Domnule Draghi, aș dori să vă felicit în primul rând și aș avea două întrebări. În primul rând, m-aș referi la capitalizarea băncilor de la 1 iunie intră în vigoare mecanismul de stabilizare europeană. Sistem, uh, există informații contradictorii în legătură cu posibilitatea ca băncile să poată utiliza acest fond uh, pentru capitalizare pot exista situații de urgență pe termen scurt. Eu aș dori să știu ce crezi dumneavoastră în legătură cu posibilitatea pe care au băncile de a utiliza acest fond pentru recapitalizare. Și în al doilea rând, încă o întrebare legată direct cu riscul, de riscul sistemic. Aș dori să știu dacă dumneavoastră ați prevăzut vreun mecanism da, într-o situație în care din uh, ar fi o, o, o situație de urgență când uh, oamenii își retrag economiile din bănci, își retrag banii din bănci și atunci cum s-ar putea finanța economia? Mulțumesc! Răspuns, uh, domnul Draghi, mulțumesc. La prima întrebare, uh, cu Banca Centrală a Țărilor de Jos a uh, emis un avertisment în legătură cu ipotecile. Acum vom vedea ce măsuri vor întreprinde și le vom discuta și la nivelul SRB, cu siguranță și la următoarea întâlnire plenară din iunie, poate chiar mai devreme, în uh, Comitetul Director. Action is being, is being taken. Deci uh, se uh, iau măsuri. A doua întrebare. Bun, cred că e o întrebare pe care ne putem, ne punem cu toții după experiența cu IFSF. Cum uh, putem fi siguri că acest nou mecanism va continua? Pentru că putem, dacă avem o mare sumă de bani, dar nimeni nu se poate atinge de ea, este ca și cum n-am avea acei bani. Uh, din motive diverse și din uh, motivul experiențelor nefericite din trecut, uh, există această posibilitate, dar eu sunt optimist și cred că acești bani vor fi utilizați. Acest fond va fi utilizat și se lucrează la găsirea de metode ca acest instrument să fie utilizat pentru recapitalizarea băncilor. Problema nu e atât utilizarea acestor bani pentru recapitalizarea băncilor, ci dacă asta se poate face direct, fără a trebui să se treacă prin intermediul guvernelor, pentru că dacă un guvern acceptă să aibă un memorandum de înțelegere, atunci pot utiliza banii uh, ISM pentru a recapitaliza băncile. Deci suntem conștienți de această problemă și nu dorim să repetăm experiențele nefericite din trecut. Ne vom uh, asigura că acești bani vor fi folosiți și vor fi și de folos. Mulțumesc. Ultima întrebare în legătură cu deponenții uh, care își retrag banii din bănci. Uh, într-un sens, e aceeași întrebare care mi s-a mai adresat anume ne, temă, ne temem de o asemenea situație, ă, răspunsul e că avem ă, mijloacele de a rezista unei astfel de situații în ce privește băncile, cel puțin. Președinta Sofia mi-a pus o întrebare, nu, doar, nu te referi doar la ipoteci, nu? Was it about the pension funds? Da, era vorba despre fondul de pensii, doamna. Ă, doamna Endufel, dacă primiți toate informațiile în legătură cu, da, cu pensiile și cu băncile din afara Europei, Răspuns, domnul Draghi. SRB e conceput ca un mecanism uh, pentru Uniunea Europeană, nu doar pentru zona euro. Și am mai spus că un nivel înalt de centralizare și de supraveghere e necesar, dar eu mă refeream la băncile din zona euro. Deci uh, am răspuns doar parțial întrebarea dumneavoastră. În legătură cu informațiile despre băncile din afara zonei euro, dar care se află în statele membre. Da, sigur, dispunem de aceste informații. În legătură cu alte bănci care sunt în țări terțe, avem anumite informații prin colaborări cu alte, uh, cu alte organisme naționale de supraveghere. Dar nu prea este de competența noastră. Însă facem asta la nivelul băncii europene Există o activitate de coordonare și la nivelul fondului de salvare. La acest nivel avem un schimb de informații și uh, sperăm că îl vom avea și la nivelul ESRB. Și în ce privește zona euro, se pot face mult mai multe, desigur, pentru a obține mai multe informații. Thank you very much and, uh, thank you. Mulțumesc. Mulțumesc, spune doamna președinte, mulțumesc pentru că a răspuns la atâtea întrebări. Uh, vom trece la vot și domnul Dali va prelua scaunul președintelui. colleagues, take, take your seats. Dragi colegi, vă rugăm să luați loc pentru că vom vota. Uh, încerc să re rezolvăm votul cât mai repede posibil și dacă mă ajutați, vom și reuși. Mm, rog pe cei care ies din sală să își poarte conversațiile pe hol, pentru că deja avem o trezire de 10 minute și avem multe voturi de făcut. Haideți să facem un test. Dacă puteți folosi, vă rog, consolele și cartelele de vot. Oh, so the test is open if you could vote. Is that okay? Everybody?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 34. Four people still missing. Încă patru persoane avem care n-au votat. Okay. Well, shall we just go now? It's fine. Okay. Um, what I propose to do... Bine. Am următoarea propunere. Să votăm uh, prin ridicarea de mână nu, și numai dacă există o problemă vom vota electronic, pentru că sunt și la compromisuri uh, Putem vota așa. Bun, haideți să începem cu uh, raportul Crața. Atractivitatea investițiilor în Europa. Amendamentul 40. Cine pentru? Bună, mai. Yeah, okay. And against? Împot- împotriva abțineri se adoptă. 41 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 42. Compatibil. Cine pentru? Verificăm aici. Vă rugăm să votați vot electronic la 42. Uh, I've got to vote. I'm voting in favour, am I? I close the vote now. So, 17 in favour, 22 against. Bun. Deci se respinge No, we don't, we don't. Okay. Amendment 43. Bun, trecem la 43. Cine pentru? Se adoptă. Compromisul A. Cine este pentru? Se adoptă. Compromisul B. Cine e pentru? Se adoptă. Compromisul C. It's linguistic, so... It's linguistic, so we're not voting. Linguistic, deci nu supun la vot. Bun. Compromisul C. Cine este pentru? Se adoptă. Bun. Amendamentul 53. Pentru. Se adoptă. Acum 54. Cine pentru? Se adoptă. Compromisul D. Se adoptă. 57. Pentru. Se adoptă. 58. Pentru. Se adoptă. Amendament oral acum la 59. Cine este pentru? against. That's... Împotrivă se adoptă. Dacă doriți, verificăm 59 vot electronic. We, we summon will... Oh, well, it looks like everybody's in favor now. So... Da, se pare că acum toată lumea e pentru. Bun, se adoptă. Deci nu votăm 59, atunci 60 cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Compromisul E. Pentru. Se adoptă. Nu avem aici un vot pe părți la compromisul E, prima parte. Până la sfârșitul paragrafului Transaction Tax pe Global Level. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Și acum partea a doua. Cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. Acum 65. Cine pentru? Uh, against that is also... Împotrivă se adoptă. 66. Pentru se respinge. 67. Cine pentru? Verificăm. Votul electronic s-a deschis la 67. 67. Vote we are in favor. A closed. No support. 15 in favor. Bun, deci se respinge după ce s-a închis votul. Trebuie să votăm votul original. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Bun. 68. Cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. Compromisul F. Pentru. Nu, nu, nu. Din nou, trebuie să, din nou avem uh, pe părți. Prima parte până la ECB to intervene so massively in future. cine pentru? Bun, se adoptă. Partea a doua. Considers până la medium size enterprise. cine pentru? Împotrivă se adoptă. Bun, trecem la compromisul G. Pentru. Se adoptă. Amendamentul 74. Cine pentru? Se adoptă. 75. Pentru. Verificăm. Cred că se adoptă, dar verificăm. 75, votul electronic s-a deschis. It's okay, I will note you down. It's fine. Yes, that is clearly rejected. Bun, se respinge. 76 pentru. Se adoptă. 77. Cine pentru? împotrivă se adoptă. 78 pentru, împotrivă se adoptă. 79 textul original, cine este pentru, se adoptă. 79, cine este pentru? Nu, se respinge. Bun. Ori, text original, cine este pentru? Se adoptă. 80 și 81, identice. Cine e pentru? Cine e pentru? Vă rog să ridicați mâinile. Se adoptă. 82 acum cine pentru? Se adoptă. Compromisul H pentru. Se adoptă. Amendamentul 86 pentru. Se adoptă. Compromisul I pentru. Se adoptă. J. Compromisul J pentru. Nu, aici sunt două părți. Bun, deci prima parte. Fără propoziția and extra revenues could be used to increase public investment pentru se adoptă. Partea a doua. E doar acea frază pe care am citit-o. Cine e pentru? Se adoptă. Bun. Cu asta trecem la amendamentul 93. Cine e pentru? Se adoptă. 94. Pentru. Se adoptă. 95. Pentru. Se adoptă. 96. Se adoptă. 97. Se adoptă. 98 se adoptă 99. Rog să ridicați mâinile. Verificăm. Verificăm cu vot electronic la 99. Am deschis votul. Am închis. Bun. Se respinge. Se respinge și trecem la textul original. Cine este pentru? Se adoptă. Bun. Uh, considerente. Pot să, putem să votăm în bloc de la 1 la 8 sau doriți să votăm fiecare în parte? De la 1 la 8. Am uitat, spune președinte, am uitat să votăm 100, să supun la vot 100. Cine este pentru 100? 100. Liberalii nu știu cum votează. Bun. Se respinge. Se respinge. Bun, atunci textul original, cine este pentru? Se adoptă. Bun, acum putem vota în bloc considerentele de la 1 la 8. Bun, supun la vot cine este pentru. Deci se ad, uh, adoptă. Bun, textul original 33-34, da, se adoptă amendamentul 9 Giggle, cine pentru? Cred că se respinge, dar verificăm cu vot. Am deschis vot electronic. Bun, se respinge. Bun, acum amendamentul original, la, uh, amendamentul oral, mă scuzați, la 10. cine pentru, se adoptă. Apoi numărul 11. cine pentru, se adoptă. Textul original, cine pentru, se adoptă. 12. Acum, cine pentru, se adoptă 13 <clears throat> cu amendament oral. Bun, 13 a fost retras. 13 a fost retras. Așadar, vă supun la vot textul original. Textul original 13. Cine pentru? Se adoptă. 14 pentru, se respinge. 15 pentru, se adoptă. 16 pentru, se adoptă. 17 pentru, se adoptă. 18 pentru, se adoptă. 9, 19 cade, deci avem nu votăm, nu, trecem la 20. Cine pentru? Se adoptă. 21 pentru se adoptă, 22 pentru, se adoptă, 23 pentru, se respinge, 24 pentru, se respinge, 25 pentru, se respinge, 26 pentru, se adoptă, 27 pentru, se adoptă, 28 pentru, se adoptă, 29 cu amendament oral. Îl aveți pe listă, deci se adoptă. 30 pentru, se adoptă. 31 pentru, se adoptă. 32 pentru, se adoptă. 33 pentru, se adoptă. Yeah, this, uh, no, this you have voted. J. I need to do J, original text. Nu, nu, nu. J am votat. Conținutul J. Pentru se adoptă. 33 pentru se adoptă. Apoi textul original la L, cine este pentru, se adoptă. 34, pentru, se adoptă. Bun, acum considerentul N, compromisul GA, cine este pentru? Se adoptă. Acum 38. 38 cine pentru? Se adoptă. 39 cine pentru? Se adoptă. Acum avem avizele trebuie să votăm una, Comisia ITRE, a Comisiei ITRE. Vă rog să ridicați mâinile dacă sunteți pentru. Haideți să verificăm. Vot electronic. Votul s-a deschis. Ah, so it is 25 in favor. Bun, deci 25 pentru 16 împotrivă, deci se adoptă. Acum amendamentul 4, I3, cine pentru? Împotrivă se adoptă. I3 4. Bine, verificăm, am deschis votul electronic. Da, e clar că a fost respins. Bun, acum supun la vot amendamentul 8, I3, cine este pentru? Se adoptă. Toate celelalte sunt acoperite de compromis, vedeți pe listă. Acum, alineatul 8 alineatul 14 avem vot pe părți al Comisiei ITRE. Prima parte. Până la S. Cine este pentru? Se adoptă. Partea a doua. Se respinge. Bun. Da, acum sunt multe amendamente. Le facem în ordine, le votăm în ordine. 15 I3 pentru. Se adoptă. 16 pentru. Se respinge. 17 pentru. Se adoptă. 18 pentru se adoptă, 19 pentru se adoptă. Și apoi de la Comitetul Regii, Comisia Regii avem amendamentul 1, cine este pentru, se adoptă, 2, regii se respinge, amendamentul 3, uh, regii se adoptă, 3, dacă vreți verificăm. Bun, am deschis votul electronic. 3. Și am închis votul și da, se respinge. A fost respins, da, cu 22 la 19. Bun. Acum 4. 4 regii. Cine este pentru? Se adoptă. Șapte regii. Cine este pentru? Șapte regii. Se adoptă. Acum 11 regii. Cine este pentru? Se adoptă. 13 regii cu amendament oral. Se adoptă. 14 regii. Se respinge. 16 regii se respinge. 17 regii se respinge. Nu, văd că v-ați răzgândit. Dacă votați pentru, atunci se adoptă. Bun, 17 regii. 17 regii. Cine este pentru? Da. Acum e clar, se adoptă. Bun, 18 regii cu amendament oral. Cine este pentru? Se adoptă. Și votul final acum. Vot electronic cu textul amendat. Votul s-a deschis. se adoptă cu 34 de voturi pentru, 3 împotrivă și 4 abțineri. Felicitări, raport. Asta.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 Perfect. Compromisul A, cine e pentru, se adoptă. Trecem la compromisul B, pentru, se adoptă și acesta. Compromisul C, cine e pentru, se adoptă. D, cine e pentru, se adoptă. Trecem la amendamentul 15, pentru. Deci amendamentul 15. Cine e pentru? Se adoptă și acesta. 75. Pentru? 75 respins. Compromisul E pentru. Trecem la 82 pentru. Se respinge, dar verificăm. Deci 82, verificăm. Se respinge. Iată, într-adevăr, am estimat bine situația. Compromisul F, cine pentru? Se adoptă clar. Trecem la amendamentul 97. Pentru? 97. Cred că se respinge, dar uh, verificăm. Vreau să, să fiu sigură de rezultat. Votul s-a închis. 18 pentru, 23 împotrivă. Respins. Compromisul G pentru. Se adoptă. Compromisul H pentru. Amendamentul 20 pentru. Se adoptă. Doriți să verificăm compromisul, votul asupra compromisului H? Bine, putem să-l, să o facem, dar cred că s-a adoptat. Verificăm. Votul s-a închis. 31 pentru, 9 împotrivă. S-a adoptat în mod evident. 20. Cine pentru? Se adoptă. 107 pentru. Respins. 110 pentru. 111 pentru, se adoptă. 112 pentru, se adoptă. 115 pentru, se adoptă. 10 jurii, cine pentru, se adoptă. Cred că e respins acum s-au schimbat semnele. Doamnă președinte, vă felicit pentru viteza dumneavoastră, dar să nu uitați că e nevoie și de interpretare. Și uneori nu e clar din pricina vitezei unde am ajuns. E, e bine că ne grăbim, dar ar trebui să încercăm să fim uh, cât mai uh, clari. Uh, Jurii 10, spune doamna președinte. 17 pentru, 23 împotrivă. Prin urmare, respins. Trecem la 11. Respins de asemenea. Compromisul I. Cine e pentru? Se adoptă clar. Trecem la amendamentul 118. Pentru? Respins. Respins clar. Compromisul J pentru. Da, 119 trebuie votat. cine pentru se adoptă? Compromisul J acum pentru se adoptă de asemenea. Doriți să verificăm? Nu, e, e clar, s-a adoptat în mod evident. Trecem la 121 pentru. Se adoptă de asemenea. Verificăm. Verificăm. Votul s-a închis. Două persoane n-au votat. Le rog să o facă. Închidem acum votul. 16 pentru 23 sau 24 împotrivă. Respins. Compromisul K pentru se adoptă. 123. Se adoptă. Compromisul L pentru. Se adoptă. Trecem la 16. amplu cine pentru? Se adoptă de asemenea. Compromisul M. Se adoptă. Amendamentul 131 pentru. Se adoptă. Compromisul N pentru. Se adoptă. 34 acum pentru. Se adoptă. Trecem la 135 pentru. Nu, de fapt acesta este caduc, pentru că l-am adoptat pe 34, 30, 137 nu trebuie să fie votat. Trecem la considerente, 35. Cine-i pentru? Aș verifica votul pe marginea acestui obiect, uh, amendament. Deci verificăm amendamentul 35. Da, respins. Trecem la amendamentul 1 din partea amplă. cine pentru? Se adoptă. Apoi 36 pentru, respins. Amendamentul 1 se adoptă. 37 al domnului Clute. Mă întreb acum dacă am adoptat amendamentul 71 sau nu. Haideți să-l votăm oricum. Respins. 37. Trecem la 2. Pentru. Se adoptă. 39. Pentru se adoptă, 40 pentru, se adoptă, 41 pentru, respins, 45 cine pentru, respins, 47 pentru, respins, 48 pentru, se adoptă, 1 de la jurii, cine pentru, respins, 4 pentru, se adoptă. 49 acum. Acesta nu este votat, nu? Spune doamna președinte. Trecem la 3 plus cine pentru? Se adoptă, cred că, dar verificăm. Votul s-a închis. Respins. 22 voturi împotrivă, 22 pentru. 51 acum pentru. Se adoptă 5 pentru. Se adoptă 4 amplă. Respins. 6. Cine pentru? Se adoptă. 7 pentru. Se adoptă. 8 pentru. Se adoptă. 9 pentru. Se adoptă. Trecem la votul final. Vot electronic. Votul s-a deschis. Textul mai întâi. Votăm textul mai întâi. Votul s-a închis. 35 pentru, 4 împotrivă, 2 abțineri. Și acum votăm 36 de voturi uh, pentru. Acum votăm uh, rezoluția legislativă. Votul s-a deschis asupra rezoluției. Votul s-a închis. 37 pentru 4 împotrivă, două abțineri. Felicitări! Uh, we're going to take the vote now, if you like to. Trecem la vot, dacă vă așezați. Primul amendament, 70 pentru. Nici... Se adoptă. Compromisul A pentru. Se adoptă. 74 pentru. Se adoptă. 75 75 până la 66 în bloc? Putem să votăm așa? Da? Deci 75, 145 și 66 în bloc. Putem să... Îi rog pe vers să-mi facă un semn. Da? Se adoptă, cred, dar verificăm. Văd că doar 36 de oameni au votat. Mai sunt două voturi lipsă. Votul s-a închis. 23 pentru, 17 împotrivă. Se adoptă. Compromisul B pentru. Se adoptă. Compromisul C pentru. Se adoptă. Compromisul D pentru. Se adoptă. Amendamentul 97 pentru se adoptă. 98 acum pentru se adoptă. Compromisul E pentru se adoptă. Compromisul F pentru se adoptă. 110. 110. Respins, dar verificăm. Verificăm votul la amendamentul 110. Respins, clar. 30, 13 pentru, 27 împotrivă. Compromisul G. Nu, mai întâi de toate spune doamna președinte 111 pentru. Pentru. Liberalii sunt pentru sau nu? Care e coordonatorul? Dumneavoastră, perfect. Cred că a fost respins, dar verificăm? Verificăm. Haideți să verificăm. Respins. 22 împotrivă, 19 pentru. Compromisul G acum pentru. Se adoptă. Compromisul H pentru. Se adoptă. 130 pentru. Respins. 131 pentru. Se adoptă. 132 pentru. Adoptat. 133. Se adoptă. 17. Respins. 18 pentru. Respins. 19 pentru. Respins. Compromisul I pentru. Se adoptă. 138 pentru. Se adoptă. 21 pentru. Doriți să verificăm 138? Bine. Nu. Doriți să verificăm compromisul I. Verificăm compromisul I. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 30 pentru. 138. cine pentru? Se adoptă. 21 pentru. Respins. 22 pentru. Se adoptă. Compromisul IA se adoptă. 24 pentru. Se adoptă. 25. Se adoptă. Dacă sunt, dumneavoastră sunteți împotriva, a fost respins. Douăzeci și cinci, respins. Douăzeci și șase. Douăzeci și șase. Respins. Compromisul IB pentru se adoptă. Compromisul J pentru se adoptă. 28 pentru se adoptă. 29 se adoptă. 30 se adoptă. O trecem la 31 pentru se adoptă. Compromisul J A. Bine, putem verifica, da, dacă doriți. Chit că n-are sens. Deci haideți să verificăm 31. Se adoptă. 23 pentru 19 împotrivă. Compromisul J A pentru se adoptă. Trecem la considerente. 36 pentru, se adoptă. 35 pentru, se adoptă. 37 se adoptă. Jurii 1 pentru, se adoptă. 38 se adoptă. 39 se adoptă. Vă văd mai bine, spune doamna președinte. Dacă doriți să verificăm, verificăm. Haideți să o facem. Nu cred că e aceeași uh, majoritate. Bine, s-ar putea să mă înșel, dar... Mm, strâns 21 uh, pentru 20 împotriva. Nu? 21 la 21, deci se respinge. Domnule Clinț, aveți un, o cartelă de vot? vot? E respins. 39 pentru. Se adoptă, pentru că dumneavoastră sunteți pentru. 40 pentru. Doriți să verificăm 39? Bine. Votul s-a închis. Respins. Patruzeci pentru. Bine. Poate că va trebui să le verificăm pe toate. 40. Verificăm mai întâi. Clar aprobat. 41 pentru. Se adoptă. 44 pentru. Se adoptă. 44 verificăm. Votul s-a închis. Respins. 45 pentru. Se adaptă. Vicky, tu îmi ceri să, tot cer să verific, dar hai, decideți ce vreți să faceți. Unu, Se adoptă. Compromisul K pentru. Se adoptă. 51 pentru. Se adoptă. 53 pentru. Respins. Respins clar. Compromisul L pentru să adoptă 59. Se adoptă, dar totuși verificăm. Verificăm 59. Votul n-a fost foarte clar. Se adoptă. 60 pentru, Respins. 61 pentru. Se adoptă. Compromisul M pentru. Se adoptă. 64 pentru. Respins. 5 pentru. Se adoptă. 6 pentru. Se adoptă. 60 și 5 este identic. Prin urmare trecem la 7 care e identic cu 67. cine e pentru? se adoptă. 68 pentru, se adoptă. 8 pentru, se adoptă. 9 pentru, se adoptă. 10 pentru, se adoptă. Bine, verificăm 10. Douăzeci și unu voturi pentru, 19 împotrivă, se adoptă. 69. Acum, cine e pentru? Se adoptă. Trecem la voturile finale. Primul asupra textului astfel modificat. Votul s-a închis. 33 pentru 3 împotrivă, 4 abțineri și acum trecem la votul asupra rezoluției. Vot electronic. să închidem. Votul 34 pentru, 2 împotrivă, 35 pentru de fapt și 3 abțineri. Prin urmare vă dau acum cuvântul. Stofi și cu mine cerem mandat din partea Comisiei pentru a începe negocierile cu Consiliul. Bine, tema nu este una controversată, dar președinția daneză se dovedește a fi dornică să încheie discuțiile cât mai repede cu putință. Doamna Oconi, puteți să confirmați asta? Da, după cum a spus domnul Lamberts, ar trebui să votăm asupra mandatului de negociere. Este vorba aici despre fondurile europene pentru antreprenoriatul social și avem nevoie de un mandat din partea dumneavoastră. Da, aveți, aveți uh, dreptate și cred că suntem uh, de acord uh, cu toții cu dumneavoastră. Primul dialog va avea loc pe 4 uh, iunie. Este un, uh, un trialog comun în care va fi discutat și Fondul European pentru Antreprenoriatul Social, îmi cer scuze. Hmm? Să trecem deci la votul următor. Raportul domnului Clute, accesul la servicii bancare de bază. Începem cu compromisul A. Cine este pentru? Suntem de acord, deci este acceptat. Amendamentul 73. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Deci textul original, votăm asupra lui. Cine este pentru? adoptat în mod clar. Compromisul B pentru adoptat. Compromisul C pentru adoptat. Trecem la amendamentul 82 pentru adoptat clar. Compromisul D pentru adoptat. Compromisul E pentru adoptat. Compromisul F pentru adoptat. Compromisul G pentru adoptat, compromisul H pentru adoptat, compromisul J pentru adoptat, compromisul I pentru adoptat, compromisul K pentru adoptat, compromisul L pentru adoptat, compromisul M pentru adoptat, compromisul N pentru adoptat, adoptat. Compromisul O pentru, adoptat. Compromisul P pentru, adoptat. Compromisul Q pentru, adoptat. Cu compromisul R, uh, R, adoptat. Compromisul S pentru, adoptat. Compromisul T pentru, adoptat. Compromisul U pentru, adoptat, compromisul V pentru, adoptat, compromisul W pentru, adoptat. Se pare că rămânem în curând fără litere din uh, alfabet. Apoi amendamentul 195 al doamnei Gular pentru, adoptat, compromisul X pentru, adoptat, amendamentul 200 pentru, respins, deci textul original pentru adoptat, compromisul Y adoptat, compromisul Z adoptat, compromisul AA adoptat, compromisul AB adoptat, compromisul AC adoptat, amendamentul 219 pentru, respins, textul inițial pentru, adoptat, compromisul AD adoptat, Compromisul AE adoptat. Și trecem la textul inițial, la citațiile inițiale, de la 1 la 10, cine este pentru, adoptat, amendamentul domnului Clute, adoptat, compromisul AF, adoptat, compromisul AG, adoptat, compromisul AH, adoptat, Amendamentul 14 adoptat, compromisul AI adoptat, compromisul 18 și 19 care sunt identice pentru eliminarea acestora. Cine este pentru? Adoptat. Deci nu luăm textul inițial. Amendamentul 20 pentru adoptat. Compromisul AJ adoptat. Compromisul AK adoptat. Amendamentul 26 pentru respins. Douăzeci și șase, verificarea electronică. S-a închis votul. Respins în mod clar, 23 de voturi împotrivă, amendamentul AL ă, pentru adoptat, AM pentru, AN pentru adoptat, AO pentru, AP pentru adoptat, AR pentru adoptat, Trebuie să ne uităm la 55? Da, 55. Se respinge. Trebuie să adoptăm uh, textul inițial din recomandarea M. AS pentru adoptat. Amendamentul 60 pentru adoptat, 61 pentru adoptat, 62 pentru adoptat. Votul electronic se deschide acum pentru textul așa cum a fost el modificat. S-a închis votul. 37 de voturi pentru și 2 împotrivă și o abținere. Nici o abținere. Felicitări. Dacă toate voturile s-ar desfășura așa, ce bine ar fi. S-a ajuns, ajuns la niște compromisuri foarte bune. Ne descurcăm foarte bine. Mai avem doar două voturi și este 11 fără 5. Acum trecem la raportul sau avizul domnului Scicluna în ceea ce privește uh, cele 20 de preocupări principale ale cetățenilor europeni și funcționarea pieei unice. Compromisul A pentru adoptat. Amendamentul 3 pentru adoptat. Amendamentul 5 pentru respins, cred, dar să verificăm electronic. Amendamentul 5. S-a închis votul. 17 pentru, 21 împotrivă, deci se respinge. Amendamentul 4 pentru, adoptat. Amendamentul 6 pentru, adoptat. Amendamentul 7 pentru. Avem un vot pe părți, de fapt. Prima parte, de la beliefs, Towards Unemployment and Poverty pentru se respinge. Partea a doua subliniază solidaritate și democrație și aceea e respinsă. Amendamentul 8 al domnului Cicluna pentru adoptat. Compromisul B pentru adoptat. Amendamentul 12 pentru iarăși vot pe părți. Deci, is concerned până la basic foodstuffs se respinge. Partea a doua este a treia teză pentru se adoptă. 13. Se respinge. Compromisul C pentru se adoptă. Alinatul 4 din textul inițial pentru se adoptă. Amendamentul 16 pentru adoptat. Amendamentul 17 pentru adoptat. Amendamentul 18 pentru adoptat. 19 adoptat. 23 ado pentru adoptat. 20 este și un amendament oral. Cine este pentru? Adoptat. 21 pentru. Ce fac liberalii? Se respinge. 22 pentru se adoptă, 24 pentru, adoptat, 25 pentru, adoptat, 26, adoptat, 27, cred că e adoptat, dar o să verificăm, 26, 27 se corectează, doamna președintă. S-a deschis votul la 27. Se adoptă. 21 la 19. Amendamentul 28 pentru. Se adoptă. 29 pentru. Se adoptă. 30 pentru. Se adoptă. 31 cu amendament oral pentru. Adoptat. 32 pentru. Adoptat. 33 pentru. Cu amendamentul oral. Adoptat. Votul final. Vot electronic. S-a deschis votul. And the vote is closed. S-a închis votul. 35 pentru, 3 împotrivă și 2 abțineri. Deci, în mod clar, s-a adoptat avizul. Felicitări, domnule Cicluna. Ei, a spus. Ok. Yeah. Okay. So, now we're going to take the... Acum o să ne ocupăm de votul asupra raportului domnului Lamberts în ceea ce privește infrastructura energetică transeuropeană și abrocarea deciziei 1364 din 2006, propunerea din partea Parlamentului și a Consiliului. Primul amendament al raportorului pentru adoptat 45 adoptat. 46. Compatibilitate cu 45 adoptat. 47 pentru, adoptat. Compromisul A cu vot pe părți. 3 voturi pe părți. Prima parte. Where appropriate energy infrastructure categories pentru se respinge. Partea a doua, alineatul 4A. Proiecte care implică cel puțin un stat membru care se confruntă cu dificultăți. Și este pentru? E adoptat, dar hai să verificăm. A adoptat 22 de voturi pentru 17 împotrivă. Partea a treia, restul textului, cine este pentru, adoptat. Amendamentul 59 pentru, adoptat. 60 pentru, adoptat. 61 pentru, adoptat. 8 pentru, adoptat. 62 pentru, adoptat. 7, 10 pentru adoptat, 64 respins, 65 respins, 66 adoptat, 67 adoptat, 11 respins, cred, dar să verificăm. Yes, it's rejected by 21 votes to 17. S-a respins cu 21 de voturi împotrivă, 17 pentru, 68 pentru, respins. Aproape toată lumea e împotrivă, dar dacă vreți să verificăm 68, nicio problemă. Ah, it's a difference. 19. 18, so it's adopted, or no, it's adopted. Deci se adoptă. 12 pentru. Adoptat. 13 pentru. Adoptat. 69 pentru. Respins. 14 pentru. Adoptat. 15 pentru. 15. Vă rog să ridicați mâna. Adoptat 70 pentru. O să verificăm 70. Yeah, it's 21 17, so it... Deci 21 la 17 se adoptă, 16 pentru, adoptat, 71 pentru, se respinge, 72 pentru, Cred că e adoptat. Deci nu ne mai de 17, 18 pentru, adoptat. Să verificăm. Yeah, that is adopted by two votes to 20. S-a adoptat cu 20 de voturi pentru, 73 pentru, 73. și So se respinge șaptezeci 74. Se respinge. pentru, se respinge. și cinci. pentru, se respinge. nouăsprezece pentru, adoptat. și șase pentru, adoptat. și șapte pentru, adoptat. Compromisul B pentru, adoptat. Amendamentul 82 pentru. Se respinge. 83 pentru. 83 se respinge. Amendamentul 20 pentru. 20 pentru. Se adoptă. 84 pentru. Se respinge. Ne-ar trebuie să verificăm. 84. Mhm. Se respinge. 21 din partea raportorului pentru... Cred că e la fel, dar mai bine verificăm. So, 21, the vote is open. S-a deschis votul. S-a închis votul. 17 pentru, 21 împotrivă, 85 pentru, adoptat, 86 pentru, adoptat, 22 pentru, adoptat, 23 pentru, adoptat, 87 pentru, adoptat, 88 pentru, se respinge, 89 pentru, se respinge. 90 pentru. Se respinge. 91 pentru. Deci 91. Vreau să știu la 91. A adoptat. 92. Vreți să votăm în bloc? Nu știu dacă toată lumea va vota la fel. Nu. 92. Pentru. Adoptat. 93. Pentru. Adoptat. 24 pentru adoptat, 25 pentru adoptat, 26 pentru adoptat, 94 pentru respins, 95 pentru 95 să verificăm. 19 la 18, deci e adoptat. 96 pentru, respins. 97 pentru, adoptat. 98 pentru, respins. 99 pentru, respins. 100 pentru, adoptat. 101 pentru, adoptat. 27 pentru, Respins, dar să verificăm, vă rog. vote's closed. It's 18 in S-a închis votul, 18 pentru, 20 împotrivă se respinge, 28 pentru, se respinge, 102 pentru, se respinge, 29 și 30 sunt retrase, 31 pentru, adoptat, 32 pentru, Respins. Trecem la considerente 33 pentru. Cred că e adoptat. Da, verificăm. Uh, it's adopted by 25. Adoptat cu 25 de voturi pentru, 34. Cine este pentru? 34. Adoptat. 35 pentru. Verificăm. 35. It's open. Yeah. 21 in favor and 17 against. de împotrivă, Deci, 37 pentru, respins, 36 pentru, se respinge, 38 pentru, Adoptat. 39 pentru. Adoptat. 40 pentru. Respins. 41 pentru. Adoptat. 42. Adoptat. 43. Adoptat. 44. Adoptat. Și votul final asupra textului, așa cum a fost modificat, vot electronic. Da, vă rog, domnule. domnul președinte, Uh, am ajuns aproape de ultimul uh, vot și uh, aș dori să vă mulțumesc pentru cât de rapid și eficient ați condus acest proces de votare astăzi. Sorry, I, I, do, I, I will, do, I will apologize. O să-mi cer scuze pentru că am fost probabil un pic prea rapidă, dar dacă aveați toate formulele de vot, atunci puteam termina înainte de 11. Votul final asupra textului, așa cum a fost el modificat, vot electronic, s-a deschis votul. And the result is 36. Rezultatul este 36 pentru, niciun vot împotrivă, două abțineri. Și în ceea ce privește uh, rezoluția legislativă s-a deschis votul. And two to vote. I close the vote. S-a închis votul 34 pentru, niciun uh, vot împotrivă, două abțineri. Felicitări domnului Lambert. Vă mulțumesc tuturor pentru cooperare. Îmi cer scuze dacă am fost prea rapidă pentru unii dintre dumneavoastră, dar am terminat votul. Nu mai avem niciun anunț de făcut și trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi.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 Right. The, uh, uh we have the next point 18, which is the... Următorul punct, uh, și anume sistemul comun de impozitare aplicabil plăților de dobânzi și de redevențe efectuate între societăți asociate din state membre diferite. The, uh, well, I think Ms. Peltz could introduce the... Autoarea este doamna Gal Peltz și i-aș da cuvântul, desigur, ca să ne prezinte acest subiect. Ok, köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon eh, gyorsan szeretném összefoglalni. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, chiar foarte pe scurt, eh, voi face un, o prezentare a motivului pentru care e nevoie de o reformare pe acest subiect. În primul rând, aș dori să spun că susțin propunerea Comisiei cu amendamentele și modificare, modificările care sunt necesare pentru a avea un, o, o reglementare mai clară a acestui domeniu și e necesară o reformare, după cum spuneam, pentru că uh, Deja s-au întreprins unele măsuri, de exemplu în septembrie 2011 am adoptat noua versiune a directivei uh, privind regimul fiscal al societăților mamă și filialelor plus baza fiscală comună consolidată pentru societăți și în aprilie, în luna aprilie acestui an, Parlamentul European a tras concluzia că trebuie să accelerăm cooperarea fiscală între statele membre și trebuie să facem eforturi pentru mai multă armonizare legislativă. Știm că există și fenomenul uh, evaziunii fiscale și al fraudei fiscale Asta creează o uriașă pierdere de fonduri, mai ales în uh, perioada, perioada aceasta de criză. Este un element uh, suplimentar față de deficitul uh, fiscal și criza datorilor suverane. Deci, în această situație, ținta este de a combate evaziunea fiscală, frauda fiscală, neimpozitarea și dorim de asemenea să reglementăm uh, din nou uh, regulile privitoare la înlocuire, la substituire, la uh, scutiri și am dori un nou regulament în care doar sediul permanent să poată fi beneficia de anumite scutiri de impozite cerințele viitoare la nivelul participației și uh, perioada de tranziție sunt elemente ale propunerii Comisiei cu care sunt de acord, însă aș uh, mai sublinia și rolul Parlamentului European, rolul necesar de jucat în revizuirea acestei directive a Comisiei. Mulțumesc! Um, grazie, Ms. Mulțumesc, doamnă Pelz și acum voi vorbi în malteză, deoarece beneficiem de interpretare în limba malteză. Așadar, dau cuvântul următorului vorbitor. Scuzani, m-am concentratul pala shadow. Da. Domnul Ngoc are cuvântul. Dragi colegi, intenția Comisiei care uh, propune reformarea Directivei 2349 este laudabilă. Într-adevăr, această directivă nu a permis înlăturarea tuturor obstacolelor în calea bunei funcționare a pieței interne în ce privește plățile transfrontaliere de dobânzi și redevențe. Sistemul de impozitare uh, la sursă în anumite state membre este important pentru că, din păcate, creează situații de dublă impozitare și trebuie rezolvată această problemă. Comisia propune extinderea domeniului de aplicare a directivei și completarea listei entităților eligibile cu anumite scutiri în statele unde interesele, mă scuzați, dobânzile și redevențele sunt percepute uh, sub rezerva plății efective a impozitului în statul de origine. Uh, mi se pare abordarea corectă dar va trebui să ne asigurăm că textul Comisiei nu uh, lasă nicio posibilitate de evaziune fiscală. În acest sens, amendamentele propuse de doamna Pelz <clears throat> sunt pozitive și Sigur, trebuie să se uh, încerce eliminarea dublei uh, impuneri și este de asemenea necesar să ne asigurăm că nu creăm nici neimpozitare dublă fiind astfel uh, instituindu-se o scutire fiscală totală. Uh, vom depune anumite amendamente și mă bucură că vom avea ocazia să conlucrăm uh, cu doamna raportoare și cu ceilalți raportori din umbră. Mulțumesc! Um, Mulțumim! Și acum... Ai cuvântul domnul Gigol din partea verzilor. Yeah, thank you very much. Uh, Mulțumesc. În primul rând, dați-mi voie să spun uh, mother-daughter directive, we had the same people more or less. Că am mai avut această situație în legătură cu directiva privind regimul fiscal al societăților mamă și filialelor. Au fost aceiași participanți. Dar din păcate, nu putem avea puteri de plină o decizie, pentru că altfel am fi putut schimba unele lucruri. Data trecută am avut uh, o poziție solidă a Parlamentului cu o majoritate uh, largă Consiliul nu prea a vrut să accepte toate deciziile noastre. Basically, uh, we, we welcome that this issue is taken up. We welcome... Salutăm faptul că mm, acum se încearcă remedierea situației. Ne convine direcția uh, în care se îndreaptă Comisia cu această propunere și uh, este urmat de uh, acest raport. Este urmată de acest raport. Trebuie păstrată coerența, însă, între diferitele decizii deja luate în primul rând, considerăm că ar fi bine să adăugăm o clauză generală mm, pentru a elimina orice confuzie. Am cerut asta în uh, rezoluția noastră din aprilie în legătură cu evaziunea și frauda fiscală. Am putea include aceasta în, în raportul dumneavoastră, care este de altfel foarte util. De asemenea, ca să păstrăm coerența cu modul în care am votat la directiva privind societățile mamă și fiele, ar trebui să includem și o rată minimă de impozitare în acest domeniu necesară pentru că <clears throat> pentru un moment vedem că la Consiliu se reia vechea dezbatere, că anumite state membre au un set de instrumente care e menit să It's încurajeze administrarea anumitor drepturi în regimuri cu impozite foarte scăzute și astfel subminând coerența uh, regimului de impozitare în statele membre. Știm că sunt aceiași uh, suspecți la Consiliu, e vorba de Irlanda, Marea Britanie, Luxemburg, uh, țările de jos și Belgia. Sunt suspecții de serviciu și vreau să spun că e la fel ca întotdeauna. Dacă vrem o monedă comună, trebuie să avem și reguli comune și uh, trebuie să uh, stopăm uh, această încercare de a avea o politică fiscală și economică cu obstacole ridicate în calea bunei reglementări în statele membre. Și situația asta se întâlnește nu numai în domeniul fiscal, și cred că Parlamentul a trebui să continue cu seria de decizii foarte bune pe care le-a luat. Vom susține uh, pe doamna raportare vom, avea și, vom depune și anumite amendamente pentru a păstra coerența cu poziția anterioară a Parlamentului și cred că trebuie să fim realiști. Propunerile noastre nu se vor bucura de unanimitate în Consiliu, că știm că e nevoie de unanimitate și la ă, taxe și impozite trebuie să trecem spre ă, cooperare consolidată. Asta e problema principală, pentru că dacă nu se întâmplă asta, probabil că vom avea de așteptat Uh, până la Paștele cailor, practic, până când se vor lua măsuri uh, împotriva fraudei fiscale. Și nu putem accepta asta, nu putem să le explicăm asta cetățenilor noștri. Uh, Mulțumesc. Sven? Nu știu dacă e cineva din partea ECR. Nici măcar nu am o listă de vorbitori înscriși la cuvânt în acest caz. Poate că putem ajunge la concluzii. Deci, doamna Galpelț, din nou. Mulțumesc. În primul rând, eh, vreau să mulțumesc colegilor pentru sugestiile lor foarte interesante. Pot să-i spun lui Sven că încerc să ajungem la o aliniere a acestui raport cu uh, poziția noastră la uh, raportul privitor la societățile mamă și fialele și la baza fiscală comună consolidată. Sper că <clears throat> ne vom bucura de o largă majoritate și la comisie și la plen. Mulțumesc! Președintele, foarte bine calendarul. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 7 iunie. Apoi, în comisie, în comisia Econ se va vota pe 9 iulie și la plenară se, loc, votul va avea loc